Și urmează mai departe raportul Kramer privind strategia europeană privind mobilitatea viitoare a Europei. Și îi dau cuvântul domnului raportor. It's okay. Ah. Herr Präsident, liebe Domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi, în primul rând doresc să mulțumesc foarte mult raportorilor din umbră care au colaborat foarte bine cu mine. Am reușit să atingem obiective ambițioase și să ne bucurăm de o majoritate zdrobitoare la votul din comisie. Acest raport reprezintă o reacție la comunicarea Comisiei privind cercetarea și inovarea în privința mobilității viitoare a Europei. Europa are nevoie de o strategie pentru tehnologia uh, transportului. Am fost cu toții de acord că este insuficient uh, ce se prevede în această comunicare și că e nevoie de mai mult. Obiectivul acestui raport este să aducă la un numitor comun obiectivele Europei în cercetare și inovare și pe cele din domeniul transportului. Pentru asta trebuie să utilizăm în mod eficient resursele. Nu avem nevoie de uh, cercetări duble, ceea ce se întâmplă adesea. Avem nevoie de participarea mai simplă a IMM-urilor și accesul lor mai simplu la fonduri europene. De asemenea, dorim să consolidăm proiectele transfrontaliere. Dacă ne uităm la căile ferate din Europa, vedem că este foarte uh, fragmentată și uh, la granițe sunt uh, diferențe foarte mari. Iată că, deși de 20 de ani se lucrează la unificare, nu am reușit să o obținem. De asemenea, avem nevoie de o, de o înțelegere mai bună a inovării. Nu e vorba doar de inovare tehnologică, ci și de comportamentul uh, oamenilor. Pentru asta trebuie să se uh, țină cont de faptul că a avea un automobil nu este atât de important cum era acum 50-60 de ani. Ce important e să poți folosi un automobil. E foarte importantă și neutralitatea tehnologiei. Nu putem să analizăm aici doar un segment uh, mărunt. Trebuie să privim toate domeniile vieții. De exemplu, automobilele electrice sunt utile dacă ameliorează Uh, toate etapele procesului uh, de producție, de exemplu, și apoi afectează în mod pozitiv întreaga economie. Suntem cu toții de acord atunci când spunem că e foarte importantă neutralitatea tehnologiei. Nu ne interesează uh, decât rezultatul, nu știu cum să ajungem acolo, eu nu sunt inginer și nici colegii mei raportori din umbră nu sunt ingineri. Uh, Apoi, situația din Uniunea Europeană trebuie să devină un model. Trebuie ca serviciile publice de transport să fie cât mai durabile, sigur că trebuie să se țină cont și de poluarea fonică și nu numai. Am dorit să avem în Uniunea Europeană o bază de dată comună privind proiectele de cercetare uh, care să sporească transparența și eficiența. E foarte importantă și uh, atitudinea participanților la trafic, de la pietoni la bicicliști până la automobiliști. Toți uh, sunt în aceeași barcă, să spunem așa. Trebuie să avem o privire de ansamblu și trebuie să um, sporim eficiența transportului de la ușă la ușă. Apoi, impactul asupra sănătății nu a fost suficient analizat până acum. Trebuie să aibă un impact tot mai mare. Apoi, în ceea ce privește reducerea nivelului de zgomot, trebuie să vă spun că am obținut o majoritate foarte largă și e foarte bine. Acum 2-3 ani nu ar fi fost posibil. Se, se știe că Transportul feroviar are un viitor în Europa numai dacă rezolvă problema zgomotului. Studiile din Europa arată clar că uh, ar costa vreo 2 miliarde de euro ca să se reducă la jumătate nivelul de zgomot asociat căilor ferate. Avem 10 miliarde de euro pentru protecția de poluare fonică. Iată că este de fapt mult mai ieftin însă să o reducem. E o situație win-win și noi dorim să susținem și pe viitor astfel de inițiative. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule raportor. Patru persoane s-au înscris la cuvânt și începem cu domnul Eric Banchi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer la două aspecte. În primul rând, transportul public. Sunt de acord cu faptul că acesta este foarte important E foarte importantă dezvoltarea punctelor uh, nodale, intermodale. Este foarte important să se uh, ofere conexiuni pentru zo- toate zonele și să se reducă poluarea. Este foarte important să se utilizeze autobuze electrice sau uh, mijloace de transport uh, care funcționează pe biocombustibil. Al doilea aspect la care vreau să mă refer este sănătatea.

Doamnă Bilbao. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Kramer, vă mulțumesc uh, foarte mult pentru acest raport și echipei dumneavoastră. Este într-adevăr o bucurie pentru mine să lucrez cu dumneavoastră pe această problemă foarte importantă. Acest uh, tip de mobilitate este cheia viitorului mobilității Europei. Am încercat împreună să implicăm și experiența utilizatorilor și experiențele guvernelor uh, locale și regionale pentru a Uh, elabora mai bine mobilitatea inteligentă. Trebuie să, ca utilizatorii să devină actori activi pentru dezvoltarea acestor tehnologii. Asta trebuie să reiasă din acest raport. Autoritățile regionale și locale găsesc uh, soluții foarte novatoare la problemele mobilității cotidiene în zonele lor și datorită lor putem ajunge la o schimbare de mentalitate. Cerem de asemenea mai multă acțiune din partea autorităților de omologare care trebuie să răspundă mai rapid și mai eficient uh, solicitorilor. Există o multitudine de inițiative care promovează mobilitatea și vă mulțumesc. Obrigat. Domnul Ferreira. Mulțumesc, domnule președinte. Inovarea este fundamentală, după cum se spune și în raport, pentru a obține un sistem de transport mai sigur, mai durabil, inteligent și inovator. În cele 60 de alineate ale acestui raport se prezintă realitatea din multe state europene și anume un atac fără precedent, atacul fără precedent la nivelul transporturilor în comun. Asta se întâmplă și în Portugalia. Eficacitatea acestora a scăzut cu 20%, a scăzut regularitatea și rapiditatea serviciilor, prețurile au crescut uh, fulgerător, Pur și simplu, utilizatorii sunt alungați și aceștia reîncep să-și folosească automobilele proprii. Deci, eficiența de care se vorbește în raport este complet subminată. Sunt foarte frumoase aceste recomandări de durabilitate, însă, în același timp, se promovează și ofensiva la adresa cetățenilor. Mulțumesc! În numele Comisiei are acum cuvântul doamna Reding. President, um... Domnule președinte, Comisia dorește să adreseze mulțumiri domnului raportor, domnul Kramer și Comisiei TRAN, precum și întregului Parlament pentru faptul că au sprijinit uh, propunerea noastră de a uh, promova dezvoltarea și uh, inovarea în domeniul transporturilor. Transportul este important și pentru dezvoltarea în general, pentru o creștere economică și crearea de noi locuri de muncă. Vă mulțumim pentru recomandările dumneavoastră concrete și pentru propunerile foarte serioase. Noi le vom analiza și vom păstra multe dintre ele, mai mult ca sigur, căci este o provocare inclusă și în orizont 2020. Avem nevoie de o dezvoltare mult mai sustenabilă și mai eficientă a rețelei noastre de transport, mult mai ecologică de asemenea. Și de aceea vă mulțumesc din suflet pentru această propunere proactivă care își va atinge ținta. Mulțumesc, doamnă comisar. Astfel se încheie dezbaterea. Votul are loc mâine la ora 12. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul doamnei Cleva Checuș referitor la implementarea și impactul măsurilor de eficiență energetică în cadrul politicii de coeziune. Și o rog pe doamna